ordinii de zi urmează raportul doamnei Stauner cu privire la planul de acțiune al Comisiei pentru un cadru de control intern integrat. Raportoarea are cuvântul. Îi stau la dispoziție patru minute. Herr Comisar, liebe colegi... Domnule comisar, stimați colegi, principiul unui, unui cadru de control integrat intern uh, este unul pe care Comisia trebuie neapărat să-l ia în considerare. O, un control intern integrat al bugetului a fost uh, discutat uh, ani și ani de, de zile la nivelul Parlamentului European. S-a încercat impunerea unui astfel de sistem, Curtea de Conturi a cerut lucrul acesta astfel încât fondurile bugetare să fie folosite într-o manieră rațională. Cu toate acestea, ani și ani la rând, nu am reușit, nu s-a reușit uh, oferirea unei declarații pozitive uh, din partea Curții de Conturi. Amintesc doar cele întâmplate în legătură cu uh, neregularitățile observate în cazul programului Leonardo. Au existat și alte cazuri care ne dovedesc posibile cazuri de fraude. În ianuarie 2006, Comisia a demarat mai apoi un plan de acțiune cu privire la un control de cadru intern integrat. Din nou, obiectivul era acela de a obține o declarație pozitivă din partea Curții de Conturi. În cadrul eforturilor Comisiei uh, pentru implementarea acestui plan de acțiune, după cum se spune și în raportul nostru, uh, sunt de, pot fi observate o serie de pași pozitivi, însă cu toate acestea Parlamentul trebuie să constate faptul că planul uh, este în întârziere și implementarea sa este în întârziere și tocmai de aceea Comisia trebuie să accelereze, să-și accelereze eforturile, dacă e ca în scurt timp să observăm efecte pozitive în cadrul raportului anual al Curții de contului, Conturi. Asta pentru ca și noi, uh, membrii Parlamentului European, să putem oferi o descărcare de gestiune uh, uh, pozitivă. Nu vreau să intru în detalii cu privire la neregularitățile observate la nivelul controlului intern, însă este evident faptul că acum avem nevoie de instrumente cât se poate declare, cu atât mai mult cât în, cazul, în cadrul programului uh, Ah, și planului de revitalizare economică, aceste măsuri sunt absolut necesare. Vă amintesc doar ah, de ah, măsurile prevăzute în cazul fondurilor structurale și în ceea ce privește fondul european pentru globalizare. Bineînțeles, știm cu toții că toate măsurile de mm, promovare, în special în domeniul fondurilor structurale, se realizează în strânsă colaborare cu statele membre. Asta pentru a garanta raționalitatea uh, plăților efectate. Însă această situație duce la o serie de probleme în ceea ce privește controlul. Știm că uh, Comisia nu poate proceda așa cum și-ar dori uh, când vine vorba de control la nivelul statelor membre și uh, dup- uh, după cum cere și Curtea de Conturi, în special în ceea ce privește bilanțul anual și gestionarea fondurilor la nivelul statelor membre, care a fost prezentată la 15 februarie 2008. În, în pornind de la aceste idei, ne dăm seama că Parlamentul nu poate um, să își creeze o imagine de ansamblu clară, pentru că documentele care ne stau la dispoziție nu sunt concrete și nu sunt clare. Tocmai de aceea uh, Cerem ca datele necesare să fie, în primul rând, uh, cât se poate de uh, complexe și să fie, într-adevăr, furnizate nouă tuturor de către statele membre. Urez mult succes Comisiei și sper că și în viitor să ia în serios această muncă. Vă mulțumesc. Domnul Baro are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc doamnei Stauner pentru raportul său și pentru dialogul constructiv pe care l-am avut de când Comisia s-a angajat în legătură cu planul de acțiune pentru a permite o descărcare pozitivă. Comisia consideră că declarația din partea Curții de Conturi în 2007 este cea mai bună primită vreodată și planul nostru a contribuit la această îmbunătățire. Am plăcerea să vă informez că Comisia a propus adoptarea ultimului său raport uh, în legătură cu progresele făcute pe 3 februarie. După cum a solicitat doamna Stauner în raportul său, veți putea ține cont astfel de acest raport în rezoluția dumneavoastră de descărcare, în comunicarea de 3 februarie. Am prezentat o primă evaluare a impactului planului de acțiune până la 31 decembrie 2008 și tragem concluzia că s-au făcut progrese considerabile în uh, cadrul mandatului acestei comisii. Voi menționa câteva elemente în legătură cu simplificarea. Proporția bugetului executat conform unor reguli de eligibilitate mai clare și mai ușor de aplicat a crescut 25% din buget. În cadrul planului de relansare economică, propunem alte măsuri de simplificare, mai ales pentru fondurile structurale. Curtea de conturi a constatat o îmbunătățire a clarificății fiabilității raportelor anuale de fiabilitate ale serviciilor Comisiei în cadrul acțiunii numărul 3. Comisia a fă, făcut mai multe corecturi financiare în cadrul acțiunilor structurale în 2008 în valoare de 1 miliard 500 de milioane de euro care au fost recuperați. Banii recuperați în 2007 au fost 288 de milioane. Serviciile Comisiei aplică din ce în ce mai mult standarde comune pentru controle, asigură o mai bună coordonare și comunicarea rezultatelor. Astfel, scade scad obligațiile administrative și se exploatează mai, bune, mai bine rezultatele controalelor. Continuăm pentru a da mai multă responsabilități statelor membre în gestiunea comună, acțiunea numărul 5 și am primit pentru a doua oară rezumatele auditurilor la nivel național. Comisia va continua aceste acțiuni și va pune în aplicare alte inițiative pentru îmbunătățirea cadrului de control. Raportul Stauner subliniază rolul cheie al conceptului riscului tolerabil în cadrul uh, viitoarelor uh, ameliorări posibile. Acest concept vizează definirea la nivel politic a echilibrului acceptabil între rezultatele și costurile controlelor. Bineînțeles, uh, este imposibil să se obțină 0% eroare erori sau să nu se facă deloc erori. În acest domeniu, marja de erare poate varia. Discuțiile interinstituționale în legătură cu acest concept vor continua pe baza comunicării recente a Comisiei. Vicepreședintele Calas a avut posibilitatea să discute, să, să prezinte Parlamentului aceste elemente luna ianuarie. Aș vrea să subliniez importanța acestei inițiative care va permite autorității care oferă descărcarea să aprecieze mai bine modul în care Comisia gestionează acum riscurile. Ultimul raport al nostru arată faptul că Comisia a pus în aplicare diferite acțiuni. Curtea de conturi își va face propria apreciere a impactului diferitelor acțiuni în raportul său anual pentru 2008. Oricum, mulțumesc doamnei Stauner pentru acest raport, care reprezintă o incitare uh, la îmbunătățirea în continuare a cadrului nostru contabil. Vă mulțumesc, doamnă! Äh, Vă mulțumesc! Procedura de vot va avea loc mâine. Conform ordinii de zi, urmează prezentarea subcintă a raportului doamnei Șaldemoze cu privire la integritatea jocurilor de noroc online. Raportarea are cuvântul pentru 4 minute. Tak for det, fru formand